Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta. Doamnelor și domnilor, primul uh, punct pe ordinea de zi este întrebare adresată Comisiei cu solicitare de răspuns oral privind libera circulație a lucrătorilor, restricții temporare care afectează cetățenii români și bulgari pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană. Dau cuvântul mai întâi doamnei Rovana Plumb. Domnule comisar, în prezentarea privind uh, starea Uniunii, președintele Comisiei